Ehm, euh, dragi colegi, bună ziua! Vă rog să mă scuzați că am întârziat, dar uh, ca și unii dintre dumneavoastră am greșit sala. În primul rând, în legătură cu ordinea de zi, aș dori să vă spun că după trialogul care s-a ținut în legătură cu raportul Uh, privind anul european al îmbătrânirii active, care va fi 2012, comisia noastră va trebui să-și dea acordul în legătură cu consensul la care s-a ajuns. Raportorul va ajunge doar la sfârșitul dimineții de 25 mai, deci ar fi bine să adăugăm acest punct pe ordinea de zi după punctul 19, la punctul 19 bis, dacă nu are nimeni nimic împotrivă, așa și rămâne. În ceea ce privește raportul colegului Prosias de Rosa, în legătură cu viitorul serviciilor sociale de interes general, după discuțiile dintre raportor și raportorii din umbră, s-a cerut amânarea votului și eu vă propun să acceptați această amânare. Dat fiind ritmul lucrărilor la comisie, mai ales în legătură cu inițiativa comisarului Michel Barnier în cadrul pieței interne, uh, nu vom putea adopta acest raport în plenară înainte de vară. Așadar, vă propun, după cum ați uh, primit și pe mail, să desfășurăm o sesiune extraordinară la Strasbourg în data de 6 iunie ca să putem vota acest raport. Nu am comunic, nu are nimeni uh, observații, atunci se confirmă. În al treilea rând, discuția privind proiectul de aviz privind uh, activitățile legate de petrol și gaze offshore, confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore, va fi discutat în această dimineață după punctul 9, cel referitor la dezechilibrul comercial dintre UE și China. Cu aceste modificări putem adopta ordinea de zi? Da? Atunci se adoptă. La punctul 2 am 5 comunicări. În primul rând vreau să vă amintesc că lucrările comisiei noastre sunt transmise pe internet. În al doilea rând vreau să vă spun că în mod excepțional, în ceea ce privește mobilizarea fondului de ajustare la globalizare, a trebuit la coordonatori să uh, aprobăm un mail adresat președintelui Comisiei de Bugete referitor la mobilizarea acestui fond în cazul General Motors din Belgia. Membrii comisiei au primit o copie a acestui mail, iar Comisia de Bugete a votat, pa nu, mă scuzați, trebuie să voteze chiar astăzi în legătură cu această mobilizare a fondului. În al treilea rând, în dosarele dumneavoastră găsiți procesul verbal al reuniunii din uh, delegația la Organizația Internațională a Muncii. Vă rog să analizați acest proces verbal cu atenție, pentru că a fost vorba de o deplasare foarte intensă și foarte utilă pentru lucrările noastre. Tot în dosare, veți găsi procesul verbal al schimbului de opinii cu domnul președinte al Comitetului de Protecție Socială în legătură cu programul său de lucru pentru 2011. Și în cele din urmă, procesul verbal al vizitei noastre la Varșovia. Ar trebui poate să mai adaug încă ceva, și anume să vă spun pe scurt că în numele comisiei noastre, împreună cu domnul Proincias de Rosa, am mers la Dublin săptămâna trecută în cadrul contactului nostru regulat cu agențiile. La Dublin este vorba de agenția Eurofond și am avut niște discuții foarte interesante în legătură cu condițiile de lucru și, de asemenea, în legătură cu lucrările desfășurate de această agenție în domeniul lucrătorilor migranți. Noi uh, le-am atras atenția în legătură cu evoluția condițiilor de muncă în contextul crizei, iar ei uh, ne-au arătat că European Work Council este un for la funcționarea căruia trebuie să reflectăm, pentru că funcționarea sa nu este suficientă. Ne-au atras atenția și asupra repartizării creării de locuri de muncă, se constată că în uh, categoria de vârstă mijlocie și anume între 30 și 40 de ani se regăsesc persoanele afectate cel mai direct de către criză. Ne-au confirmat impresia că lucrătorii cei mai vulnerabili au fost primii afectați de criză. Și în cele din urmă, noi am discutat cu ei despre o posibilă intervenție a lor în cadrul semestrului european. Iar uh, ei și-au declarat interesul dorind să fie mobilizați, mai ales în legătură cu modul în care se implementează în statele membre semestrul european. Trebuie să se analizeze consecințele pe temele ce țin de sfera lor de competențe. Iată deci cele câteva comunicări ale mele. Bineînțeles că veți uh, primi informații mult mai detaliate în scris, însă cred că e foarte bine să fiți informați și așa la cald. În al treilea rând, punctul 3, uh, dacă nu cumva dorește Proinsia să mai adauge ceva, la această prezentare a misiunii? Da, foarte pe scurt. Prezentarea făcută a fost excelentă și, într-adevăr, toată vizita a fost foarte intensă în ceea ce privește materialele și în ceea ce privește discuțiile în care ne-am angajat. M-a impresionat în mod deosebit prezentarea privind programul ClipPro, legat de migrație. Cred că este un domeniu în legătură cu care am putea să mai facem o analiză la comisia noastră. Am sugerat reprezentanților de la Bruxelles ai acestei fundații să transmită informații privind acest program membrilor noștri ca să ne amintească exact despre ce este vorba, pentru că este ceva foarte inovator. Mulțumesc! Mulțumesc, așa este. La punctul 3, vă propun să adoptăm procesul verbal al reuniunii din datele 13-14 aprilie. Nu sunt observații, așadar se aprobă. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul pentru aviz al colegei Veronica Lope Fontanie privind cel de-al cincilea raport privind coeziunea al Comisiei Europene și strategia pentru politica de coeziune după 2013. Înainte de a da cuvântul raportoarei noastre, vreau să vă atrag atenția asupra raportului pe fond de la Comisia Regii Raportor este colegul Marcus Piper și acest raport conține un alineat privind fondul de ajustare la globalizare. Și cred că acest alineat este problematic, pentru că citind regulamentul Parlamentului, sigur că se înțelege că există o competență orizontală a Comisiei Regii în ceea ce privește fondurile structurale sau fondurile de coeziune, însă niciodată nu am uh, auzit, nu am verificat că fondul de ajustare la globalizare ar face parte din această categorie de fonduri. Așadar, împreună cu raportoarea, trebuie să vedem cum putem interveni pentru că există dificultăți reale. Vă dau cuvântul ca să prezentați amendamentele depuse la acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte. La, la colaborație. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, tuturor grupurilor politice pentru colaborare și mai ales vreau să mulțumesc raportorilor din umbră au fost depuse 99 de amendamente și mai mult de jumătate dintre ele au făcut obiectul unei negocieri pentru a fi incluse în amendamente de compromis și am creat și un nou alineat. Cred că am încercat și că am și reușit să integrăm uh, sensul majorității amendamentelor În ceea ce privește restul de amendamente, cred că majoritatea vor putea fi reluate și vor completa textul amendamentelor de compromis. Cred că munca depusă a fost satisfăcătoare și aș dori din nou să mulțumesc tuturor grupurilor politice și tuturor colegilor care au muncit din greu la un, pentru a ajunge la un rezultat excelent. Mulțumesc! Mulțumesc! Kinga Gonțu Mulțumesc foarte mult și eu doresc să-i mulțumesc uh, raportoarei. A pregătit uh, acest document uh, în, într-o foarte bună cooperare cu noi. Cred că acest raport este unul echilibrat, care acoperă toate chestiunile importante legate de ocupare și de incluziune socială, și de asemenea de politica de coeziune. Avem uh, mai multe amendamente, avem și amendamente de compromis. Un lucru foarte important a fost să facem legătura între strategia 2020, între uh, Fondul Social European și politica de coeziune și în acest punct de vedere raportul este foarte echilibrat. Vom avea un amendament oral care subliniază pe baza propunerii doamnei Schartel, uh, o chestiune pe care noi o susținem, și anume faptul că Fondul Social European trebuie să fie consolidat și mai vizibil. Acest lucru este foarte important pentru noi, cred că suntem cu toții de acord asupra acestui aspect și cred că sunteți de acord cu mine că dacă precizăm acest lucru foarte clar, și, în comisia, și Comisia Sure, care lucrează la viitoarea perspectivă financiară, uh, va ține cont de opinia noastră și va, nu va pierde din vedere Fondul Social European. Așa cum a spus Pervanș, cred că trebuie să clarificăm aspectele legate de um, fondul de ajustare la globalizare. Acest uh, alineat uh, a fost discutat în Comisia Regii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Irșper și apoi doamna Schroeter. Uh, doamna Hirsch, mulțumesc foarte mult. În numele doamnei uh, Menova, raportor din umbră din partea ALDE, vreau să fac următoarele observații. Uh, în primul rând vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru cooperarea foarte fructuoasă pe care am avut-o. Suntem uh, foarte mulțumiți de amendamentele de compromis prezentate. Suntem de acord și cu um, formularea revizuită a compromisului uh, Z, care este acum um, în conformitate cu compromisul E. Raportul Comisiei pentru Strategia 2020 um, și politica de coeziune sunt foarte importante pentru atingerea obiectivelor din strategia 2020. Avizul cuprinde mesaje esențiale pentru o mai bună coordonare între fonduri, o mai mare vizibilitate și resurse adecvate alocate Fondului Social European. Uh, ușurarea poverii administrative și uh, o mai mare transparență. Am avut un dialog fructuos cu raportorul și cu raportoarea și cu celelalte grupuri și uh, vom um, vota pentru avizul comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Șotr și apoi doamna Țimăr au cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doresc să confirm ceea ce au spus cele două antevorbitoare. Am avut uh, o raportoare extrem de deschisă dialogului, am uh, putut să ne concentrăm asupra fondului problemei și uh, sunt convinsă că am găsit o soluție optimă. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru că a adoptat aceste amendamente pentru că ele vizează o problemă centrală din acest aviz. Mă bucur că am uh, găsit o formulare pe care o poate accepta toată lumea. În numele grupului nostru vreau să vă spun că noi susținem amendamentele de compromis și sunt convinsă că la vot vom avea un rezultat bun. Mulțumesc foarte mult pentru eforturile depuse. Doamna Țimăr are cuvântul. Mulțumesc um, foarte mult, domnului de Fontanie, pentru um, eforturile depuse uh, pentru uh, elaborarea acestui aviz um, privitor la al cincilea raport de coeziune. După cum ați spus, a fost foarte important pentru dumneavoastră ca toate grupurile politice să fie implicate și să poată susține amendamentele de compromis. În esență, s-a reușit uh, și în ceea ce privește amendamentele B, E și H, Grupul meu își regăsește ideile în aceste amendamente de compromis. Cred că lucrurile au decurs uh, foarte bine și pentru acest lucru doresc să vă mulțumesc. Grupul nostru politic uh, nu a dorit să uh, mai lucreze la compromisul A pentru că nu și-a regăsit ideile în acest compromis. Noi dorim ca politica de coeziune să fie privită ca o politică independentă și nu doar ca un instrument de punere în aplicare a strategiei Europa 2020. Aceasta este problema noastră fundamentală cu um, acest raport referitor la coeziune. Cred că există poziții divergente în cadrul comisiei noastre în legătură cu acest aspect. Deci independența politicii de coeziune este foarte importantă pentru noi și considerăm că anumite porțiuni ale acestui aviz merg în direcția condiționalității și anume că politica uh, de coeziune depinde de plăți și de punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Tocmai de aceea, bineînțeles și în funcție de vot, este posibil ca amendamentul nostru 89 să fie adoptat dar este posibil ca noi să ne abținem la anumite amendamente de compromis. Am înțeles că doamna Schroeder va depune un amendament oral pentru că se face trimitere la uh, suma necesară de contribuție în cadrul Fondului Social European, în cadrul fondurilor structurale. Și aș vrea să știu care este motivația din spatele acestui lucru și ce se înțelege prin uh, nivelul necesar sau suma necesară. Mulțumesc! Am înțeles că se vorbește despre Fondul European de Ajutare la Globalizare. Cred că Comisia noastră și Parlamentul în general trebuie să fie foarte atent uh, când uh, se implică în finanțarea Fondului de Ajustare la Globalizare. Cred că trebuie să învățăm din experiență cum să îmbunătățim acest fond, având în vedere că Europa uh, este arătată cu degetul și învinuită uh, de uh, crizele pe care le uh, um, traversează acum lucrătorii europeni. Fondul acesta ajută oamenii care își pierd locurile de muncă și cred că acesta este singurul mod în care îi putem ajuta pe acești lucrători. De aceea vreau să fac apel la toate grupurile politice să fie foarte precaute când uh, se ocupă de acest fond, pentru că dacă uh, subminăm acest fond, subminăm singura formă de ajutor pe care o putem uh, oferi oamenilor care și-au pierdut locurile de muncă în Europa. Domnul Tomas Mann are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu foarte mult lui Veronic pentru um, eforturile depuse s-a descurcat extraordinar. În general, când încerci să implici toate grupurile politice și să obții susținerea lor, rezultatul este ciudat, dar de această dată nu s-a întâmplat așa. Toate ideile noastre au fost um, reflectate în um, avizul domnului Veronic. Acest document este, merită susținerea noastră. Noi dorim ca strategia Europa 2020 să se concentreze nu doar pe creștere, ci să includă și politica de ocupare. Cred că raportul tău a reușit să înglobeze toate aceste aspecte. E bine să avem programe operaționale pe care să le putem pune în aplicare, dar în același timp dorim să simplificăm accesul la Fondul Social European. Cred că avem uh, o bază solidă de lucru și um, în amendamentele de compromis s-au uh, acceptat și indicatorii de creștere, de aceea cred că rezultatul este unul foarte bun datorită raportoarei, dar și pentru că toți am fost dispuși și am făcut tot uh, posibilul să cooperăm. Și iată că am și reușit. Vă mulțumesc. Madame la raportrice, si vous voulez conclure la discussion? Cine? Raportoare. Mulțumesc, raportarea are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat. Am încercat să includ în variantele de compromis ideile tuturor, nu a fost întotdeauna ușor. La amendamentul doamnei Simers, am încercat să îl incorporez fără a modifica fondul celorlalte compromisuri. Am avut și amendamentul 10 din partea domnului Zimmer. Am uh, încercat să includem uh, tot, cât mai mult din acest amendament, însă nu s-a putut. Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor grupurilor politice pentru cooperare și pentru uh, bunăvoința de care o dat dovadă. Mulțumesc foarte mult! Mm, Madame Fontanier, euh, donc nous, nous voterons... Mulțumesc, domnule Fontanier. Tout à l'heure, sur, votre, sur, ces, sur ces compromis, euh... vom vota în curând uh, toate aceste amendamente de compromis. Vreau să vă amintesc că Comisia Regii va vota joi asupra, câteva, asupra câtorva puncte care privesc direct Comisia noastră. S-a creat uh, fondul de ajustare la globalizare și acest fond uh, nu este totuși menționat, uh, deși celelalte fonduri structurale sunt menționate. De aceea vă rog să insistați pe lângă colegii noastre să, um, să facă tot posibil pentru că acest amendament să fie retras, pentru că Comisia Regii nu are competențe în acest domeniu E vorba de o chestiune uh, nu doar politică, ci de o chestiune de principiu. Dacă un astfel de paragraf ar um, figura în raportul domnului Biper la regii, înseamnă că Comisia Regii consideră că are atribuții uh, pe fond să se ocupe pe fond de um, fondul de ajustare la globalizare și nu este cazul. De aceea vă rog să insistați pe lângă domnul Piper să retragă acest amendament uh, eu um, voi încerca să-l mobilizez pe domnul Alain Lamasur, care este um, uh, competent uh, din partea Comisiei pentru Bugete uh, să se ocupe de fondul de ajustare la globalizare și asemenea doamna um, Lene trebuie să acționăm pentru că nu putem accepta să se creeze un astfel de precedent. Domnule Sercas, doriți să luați cuvântul? Doamna președinte, para... Da, doamnă președinte. Doream să subliniez că ar trebui să avem o procedură cât mai puțin complicată. Uh, dacă ajungem la un acord, ar fi extraordinar, însă dacă nu, uh, sunt de acord cu doamna președintă, nu trebuie să um, scăpăm această ocazie din mână și nu trebuie să uh, lăsăm să se întâmple un precedent care poate fi negativ pentru întregul sistem. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Înainte să trecem la următorul punct, aș dori să revenim puțin pentru că uh, Uh, poate am fost puțin confuză atunci când am făcut anunțurile președintei. Totuși, cea mai importantă comunicare era să îi urăm uh, uh, colegei noastre Elizabeth Lene o reîntoarcere plăcută printre noi. Ehm, Iar acum trecem la următorul punct, raportul uh, doamnei Edith Bauer privind absorbția fondurilor structurale și a fondului de coeziune. precum și viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Acum vom analiza amendamentele. Doamnă Bauer, aveți cuvântul. Sigur, în uh, cadrul acestui raport trebuie să reținem că suntem în că avem un rol de uh, comisie asociată. Köszönöm Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vă mulțumesc și pentru că îmi dați uh, posibilitatea să uh, mă exprim pe marginea celor două rapoarte în același timp, pentru că ele sunt uh, extrem de legate între ele. Și sigur că acest lucru a avut o influență și asupra amendamentelor depuse. O parte din acestea se referă, bineînțeles, la problemele de ordin general. Sigur, nu mă refer numai la obstacole, uh, Însă, cred că colegii au adus aici o interpretare destul de generală a acestei chestiuni și s-au strecurat și niște amendamente care mai degrabă s-ar referi la raportul Veronica și nu la al meu. În orice caz, doresc să mulțumesc colegilor pentru acele amendamente și mă refer și la marea majoritate a lor, care lărgesc sensul raportului, aduc clarificări suplimentare și sunt uh, de acord cu marea majoritate a lor, deci uh, ele pot fi adoptate, însă pentru altele va fi nevoie de compromis. 6, 7, 8, 26, 27 și probabil și 22 va putea fi adopta, vor putea fi adoptate. Uh, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 47 și 49, 50, 51, 52, 58. Ei bine, și acestea vor putea fi preluate, 61, 62, 63, de asemenea și mai sunt și amendamente unde o parte a, aduce anumite elemente noi, dar poate că nu ar trebui să fie uh, integrate în alineatele propuse de colegi. Și voi face ca și până acum, îi voi contacta pe acești colegi pentru a găsi o soluție. Și sigur că sunt uh, și sigur că unele amendamente poate nu sunt potrivite pentru că ă, ă, unele amendamente sunt ă, introduse pentru ambele subiecte, tocmai pentru că ele sunt foarte legate între ele. Deci amendamente care se referă și în raportul meu și care se referă și la raportul meu și la raportul lui Veronic. Trebuie însă să vedem foarte clar ce se potrivește cu unul și ce se potrivește cu celălalt. Și mai sunt și amendamente care merg mult mai departe de Uh, domeniul de aplicare al acestui aviz și nu vor putea fi integrate în textul avizului. Și îi voi contacta pe colegi pentru a discuta despre acestea. Mulțumesc! Cine cere cuvântul? Întreba doamna președinte. Doamna Papadopoulou. Yes. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sunt raportor din umbră în numele grupului socialiștilor și trebuie să vă spun că uh, am citit cele 66 de amendamente care au fost depuse. Eu personal am uh, depus 9 amendamente orale și uh, abia așteptăm să putem avea acea discuție cu doamna Bauer pentru a vedea modul în care pot fi încorporate aceste amendamente. Pentru că obiectivul comun este îmbunătățirea modului în care este implementat Fondul Social European, mai ales în aceste momente dificile de criză economică și la amendamentele propuse de socialiști, dorim să uh, se pună mai mult accentul pe regiunile dezavantajate, regiunile periferice care au nevoie de ajutorul financiar adus prin aceste fonduri europene și de asemenea, trebuie să fie subliniată necesitatea unor reguli mai clare pentru supravegherea și monitorizarea Fondului Social European. Uh, trebuie să existe o cooperare mai bună între Fondul Social European și FEDER și Sigur, așteptăm cu nerăbdare această discuție cu doamna Bauer pentru a vedea modul în care aceste amendamente pe care le-am depus fie în formă scrisă sau orală, așadar modul în care acestea pot fi integrate în amendamentele de compromis de către raportoare. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt? Cred că Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți sau poate au luat deja cuvântul. Uh, a, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am um, abordat aici o temă foarte apropiată, uh, pentru că, așa cum a spus și Edith, uh, raportul uh, lui Veronic și raportul Edith sunt foarte apropiate. Însă, nu cred că trebuie doar să înaintăm un aviz aici. Noi vorbim în calitate de comisie pentru ocupare și trebuie să ne asumăm rolul deosebit de important pe care îl avem. Și trebuie să ne pronunțăm într-un mod clar pe aceste rapoarte. Nu trebuie să ne limităm la un aviz fortanță. Cred că e vorba de o problemă strategică legată de viitor și trebuie să ne pronunțăm pe fondul problemei. pentru că aici nu este vorba numai despre aspecte care sunt legate de regiuni, avem niște grupuri țintă de care trebuie să ne ocupăm și pentru mine aceasta este o condiție esențială. Edith cred că uh, te vei ocupa foarte bine de acest subiect. Mulțumesc. În rest, nici comisia nu dorește să ia cuvântul. Doamnă Bauer, vă redau cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc. Nu am foarte multe lucruri de adăugat. Sigur, vă confirm intenția de mai devreme, și anume de a uh, contacta raportorii din umbră pentru acea discuție și, în măsura în care este necesar, îi voi contacta și pe autorii amendamentelor. Și în conformitate cu tratatul avem o cooperare foarte bună între comisia, cu, uh, comisia competentă pe fond și cu autorul raportului, deci aici nu este nicio problemă. Sigur că obstacolele în calea absorpției fondurilor sunt uh, importante și sunt uh, aceleași și la fondurile uh, structurale și la fondul de coeziune și va fi dificil să găsim o formulă sau să uh, cerem ca acest text să fie preluat așa cum este, pentru că credem că ar fi aici niște probleme de ordin conceptual. În orice caz, sigur că se vor găsi soluțiile adecvate și ne vom strădui ca textul care va fi adoptat de comisia noastră să fie preluat ca atare. Așadar, în modul cel mai potrivit. Doamna președinte, mulțumesc, dar nu ați răspuns dacă sunteți de acord să, luați, uh, să preluați și amendamentele propuse de doamna Papadopoulou, dar nu cred că e vreo problemă aici, da? Deci, atunci toată lumea e liniștită. Așadar, vor avea loc discuții legate de amendamentele de compromis care vor fi prezentate pe 15 iunie și vom vota pe 16 iunie. Iată. Și am terminat și cu acest punct și ajungem la punctul 6 care constă în analiza raportului domnului De Rosa privind viitorul serviciilor sociale de interes general. Au fost depuse 285 de amendamente. Domnule raportor, aveți cuvântul. Uh, yes. Da. 285 de amendamente la 37 de alineate. Eu scrisesem alineate concise și frumoase și iată că devin foarte extinse acum. Însă, după cum știți, votul nu va avea loc mâine, va avea loc în data de 6 iunie, luni, la plenară, adică la Strasburg. Uh, sper să avem discuții pline de succes în următoarele săptămâni și să avem o sesiune de votare scurtă. Să ajungem deci la acordul pe care mi-l doresc eu. Până acum cooperarea a fost bună. Inevitabil am identificat divergențe de opinii. Pe unele nu le putem depăși, dar pe unele le vom depăși. Aș dori să subliniez că acest raport se referă la viitorul serviciilor sociale de interes general nu este doar un rezumat a ceea ce înseamnă serviciile sociale de interes general, cât de bune sunt și așa mai departe, ci e vorba despre cum ne asigurăm că există un viitor pentru aceste servicii. I-aș ruga pe toți raportorii din umbră și pe toți membrii comisiei să țină cont de acest lucru. Acest raport nu, con- dacă nu conține propuneri despre ce facem pentru viitor, atunci nu prea își are rostul. Pentru că din când în când apar discuții despre serviciile sociale de interes general. După ultima discuție am reușit să creăm un forum bianual care este foarte util pentru că identifică necesitățile. Însă nu avem un mecanism care să coordoneze măsurile care trebuie luate pentru a ameliora furnizarea de astfel de servicii. De aceea m-am referit foarte mult la grupul operativ multipartit la nivel înalt, din cauza acestor mecanisme care ne-ar putea ajuta foarte mult să progresăm, mai ales în această perioadă de criză când serviciile sociale de interes general fac obiectul unor presiuni intense. Sper că până mâine seară voi putea să vă transmit cea de-a doua versiune a uh, compromisurilor. V-am transmis un proiect de compromis și un proiect de listă de vot pentru am trimis-o tuturor raportorilor din umbră și celor care au depus amendamente. Din contactele bilaterale pe care le-am avut cu aceste persoane, am reușit să mai uh, schițez câteva amendamente la compromisuri și pe baza reacțiilor la acestea voi încerca să redactez o formă finală până la începutul săptămânii viitoare pentru ca administrația să le poată transpune în formatul necesar și să pregătească lista de vot pentru lunea următoare. Nu știu dacă mai este ceva de adăugat. Aș dori doar să mă exprim în continuare dorința de a găsi compromisuri rezonabile acolo unde acest lucru este posibil. Cred că sunt câteva domenii, de exemplu, există temeri în legătură cu referirea la chestiunile juridice sau la siguranța juridică. Până la urmă, Cred că trebuie să ținem cont de faptul că Comisia examinează regulamentul privind achizițiile publice, regulamentele privind ajutorul de stat și, după părerea mea, de acolo vor apărea modificări ale regulamentelor. Cred că este important să nu ne blocăm în legătură cu a o poziție pro sau contra modificărilor juridice. Trebuie să găsim o soluție care să nu creeze probleme pentru niciunul din grupurile interesate. Și aș dori să mai subliniez o dată, mai ales pentru că Thomas Mann este aici, aveți un amendament în care arătați clar că în niciun caz nu vă doriți un regulament cadru care să acopere 4.14 și aveți uh, și un amendament al verzilor care spune că uh, trebuie să analizăm acest regulament. În, din raportul meu, cred că știți că eu nu mă refer în raport în sine la un regulament cadru. Pentru mine, uh, personal, cred că este necesar un regulament cadru. Însă nu asta spun și în raport. Cred că trebuie să fim capabili să găsim un teren de compromis. Grupul meu ar dori să se facă referire la un regulament cadru în raport, Însă încerc să păstrez acest teren de compromis, ca să găsim o formulare care să ne permită să ne mergem uh, dincolo de acest uh, punct um, în legătură cu care nu suntem de acord și să vedem ce putem face în circumstanțele de astăzi ca să ne asigurăm că serviciile sociale de interes general sunt furnizate în statele membre pentru că acestea au uh, responsabilitatea. Trebuie să fie bine finanțate, flexibile, adaptate la nevoile utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să, să beneficieze de servicii corecte și autoritățile locale sunt mai recunoscute decât uh, niciodată până acum în tratatul, prin tratatul de la Lisabona li se recunosc drepturile și acest lucru se reflectă și aici. Cred că există, deci, o bază de pornire pentru a obține un raport bun al Parlamentului, pe baza uh, pașilor pe care Parlamentul trebuie să-i utilizeze. Trebuie să folosim rolul de coordonare al Comisiei, să utilizăm uh, cunoștințele membrilor Parlamentului din acest domeniu și uh, să uh, implicăm și părțile interesate din statele membre. Cred că putem obține un raport bun și intenția mea este să mă asigur că obținem un raport bun și știu că toate grupurile politice vor coopera. Mulțumesc. Um, Madame Bastos, prima... Doamna Bastos și doamna Lin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului Pronsias de Rosa pentru intervenția sa. Cred că încă o dată și-a uh, precizat poziția în legătură cu această temă sensibilă a serviciilor sociale de interes general. Colegul nostru s-a arătat deschis și disponibil pentru găsirea unei formulări care să acopere foarte multe subiecte și care să permită progresarea în acest domeniu, fără să mai uh, rămână aceste divergențe de opinii legate de uh, funcțiile acestor servicii în comunitățile locale și regionale. În legătură cu acest lucru vreau să repet ce elemente sunt pentru noi cheie. Serviciile sociale de interes general uh, sunt, uh, în opinia noastră, foarte importante și țin în mare măsură de competența statelor membre. Principiul subsidiarității are un rol foarte important aici și dorim să fie respectat. De aceea considerăm că nu este necesar un regulament cadru care să legifereze în legătură cu organizarea acestor uh, lucruri, a funcționării și a finanțării SSIG. Pe de altă parte, știm că aceste servicii joacă un rol fundamental în combaterea excluderii sociale. În ceea ce privește accesul la servicii vitale, sunt servicii ce fac parte din viața de zi cu zi a cetățenilor, și a celor vulnerabili și a celorlalți. Și știm că aceste servicii trebuie să uh, beneficieze de un acces universal. Trebuie de asemenea să existe o oarecare echitate a acestui acces. Cam acestea sunt punctele fundamentale care au stat la baza discuțiilor pe care le-am avut cu colegul nostru am încercat să suprimăm anumite divergențe de opinii în legătură cu propunerile sale. Propunerile de compromis sunt provizorii și au încercat să reia amendamente foarte importante. depuse în legătură cu proiectul de raport. Am înțeles că sunt divergențe la B, C, H, J, I, N, L și la compromisul O și la R am înțeles că sunt probleme. Însă ă, trebuie să se precizeze mai bine totul. Cred că trebuie revizuită semantica, cred că sunt divergențe în legătură cu grupul operativ, noi considerăm că este un mecanism exagerat, pentru că un simplu observator ar putea să monitorizeze SSIG, fără să fie nevoie de o structură greoaie și prea puțin flexibilă. Am avut mai multe reuniuni foarte fructuoase. Așteptăm compromisurile definitive, așteptăm formularea acestor, acestora Colegul ne-a anunțat astăzi că ni le va transmite și după ce le vom primi vom putea să facem adaptările de rigoare și să ajungem la poziții mai apropiate în legătură cu aceste puncte divergente. Ar trebui să găsim un numitor comun ca să depășim aceste divergențe de opinii. În orice caz, am discutat foarte clar cu raportorul. Vă mulțumesc. Doamna Lin și domnul Thomas Mann. Yes, thank you very much and thank... Mulțumesc, mulțumesc domnului De Rosa pentru că ne-a clarificat faptul că uh, regulamentul cadru nu a fost inclus în raport, pentru că ALDE întotdeauna s-a opus unui regulament cadru, la fel și PP-ul. Trebuie să vorbesc acum în numele raportorului nostru din umbră, domnul Benamiaz, care Uh, are multe lucruri de spus în legătură cu raportul dumneavoastră, dar lucruri foarte punctuale. E un subiect foarte controversat, în același timp foarte politic și foarte tehnic. Colegul meu vrea să mai spună și că am început să facem o treabă foarte constructivă la compromisurile uh, discutate cu raportorul și trebuie să continuăm. Din punctul de vedere al ALDE, Compromisurile se împart în trei categorii. Mare parte dintre ele sunt uh, în regulă. Pentru altele sugerăm o reformulare ca să le putem susține și în cele din urmă sunt anumite compromisuri respectiv G, I, L, N, Q, S, T, U, V, X și Z pe care nu le putem accepta în forma actuală. În cele din urmă, colegul meu consideră că, dat fiindcă avem timp suplimentar la dispoziție, trebuie să-l utilizăm cât mai bine ca să ajungem la un text cât mai bun. El uh, ne spune să continuăm să discutăm compromisurile cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul nostru de Rosa a prezentat uh, aceste divergențe care există, însă e clar că ne dorim cu toții același lucru în privința coeziunii sociale, teritoriale și economice. Sigur că da, însă asta nu înseamnă că trebuie să ajungem la o directivă cadru. Din acest motiv, am depus numeroase amendamente și ele se referă la principiul de subsidiaritate. Există responsabili locali care au competențe în acest sens și ei au responsabilitatea implementării serviciilor sociale de interes general. Dorim ca acești responsabili de la nivel local să poată să facă această implementare în mod adecvat. Însă nu cred că avem nevoie de o legislație europeană comună. Suntem de acord că trebuie să fim flexibili și trebuie să venim cu sfaturi practice referitoare la implementarea acestei politici. De altfel, colega noastră Regina Bastos a vorbit despre acest lucru. Sunt anumite compromisuri care pot fi acceptate în această fază, însă în legătură cu altele trebuie să continuăm negocierea. Nu există o soluție prestabilită. Este răspunderea noastră să ne asigurăm că ajungem la un rezultat, la un compromis care să poată fi implementat la nivel local Criza a arătat clar că e nevoie de coordonare și de cooperare, dar nu avem nevoie de o armonizare forțată. Cred că dacă vom putea să fim de acord, să ajungem la un acord, domnule De Rosa, va fi foarte bine. Însă experiențele noastre sunt diferite, avem fiecare alte sensibilități. Însă cred că e posibil să ajungem la un compromis și cred că vom avea o cooperare foarte bună. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înainte de a da din nou cuvântul raportorului, aș dori să-i atrag atenția asupra două lucruri. Cred însă că le știe și el și că nu vor fi dificile. Aceste servicii m-au atras, ă, serviciile, secretariatul nostru mi-a atras atenția asupra faptului că Parlamentul European în sine nu poate să ceară, să facă cerințe față de serviciile comisiei. Noi ne adresăm instituției în sine. E vorba aici de alineatul 31 din raportul dumneavoastră. Și în același sens, în legătură cu alineatul 30, în legătură cu forumul serviciilor de interes general care a fost creat la inițiativa Parlamentului European, și care a avut deja loc uh, de trei ori, doriți ca la următoarele forumuri acestea să fie organizate la Parlamentul European și cereți ca noi să, Comisia Emple, să le organizăm, însă e clar că noi nu avem cum să facem acest lucru. Vă rog ca în amendamentele de compromis să verificați că se spune că Parlamentul, ca instituție, este cel care organizează. E vorba de niște precizări juridice care cred că nu vor uh, pune probleme specifice. Am să vă dau cuvântul ca să trageți concluziile primului schimb și cred că ar fi bine să ne spuneți, în ceea ce privește amendamentele de compromis, cum doriți să le transmiteți, să le organizați cum doriți să vă organizați cu secretariatul ca să se poată realiza lista de vot. Sigur că acum mai avem puțin timp până în 6 iunie, însă ar fi bine ca totul să fie pregătit în condiții bune. Mulțumesc! În primul rând, deci, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile foarte pozitive. Cred că acestea reprezintă o bază pentru crearea un raport foarte bun în acest domeniu. În ceea ce privește uh, uh, grupul operativ, cred că sunt ca o placă stricată acum, însă este într-adevăr nevoie să existe un mecanism care să creeze o dinamică de schimbare și de ameliorare a serviciilor. Cred că un observator este interesant ca idee, însă dacă am avea doar un câine de pază sau un observator care să monitorizeze ce se întâmplă, ar însemna că uh, repetăm ceea ce face Comitetul de Protecție Socială. Exact, e exact mandatul său. Deci cred că înlocuirea grupului operativ cu un observator nu aduce nimic în plus față de arhitectura actuală. Aș spune că nu sunt uh, nu am o fixație pentru acest titlu al grupului operativ, însă eu cred că e nevoie de acest dinamism care să creeze mișcare. Cred că la nivel local trebuie să se țină cont de ce doresc furnizorii. Am vorbit cu autorități locale, cu ONG-uri din multe țări uh, care sunt implicate și știu că ei doresc să se miște lucrurile în acest domeniu și să nu fie lăsate la voia întâmplării. Sau să fie lăsate să apară tot felul de inițiative individuale e nevoie de un consens în legătură cu ce trebuie făcut. În legătură cu chestiunile juridice, am primit într-adevăr o notă de la serviciile juridice care identifică diferite chestiuni. Pentru mine nu e nicio problemă deocamdată. Dacă sau nu să aibă Parlamentul, nu știu, competența sau dreptul de a organiza acest forum, sunt două motive aici. În primul rând, din unele surse, am înțeles că există riscul ca acest forum să nu se mai întrunească niciodată. Deci noi trebuie să ne asigurăm că se întrunește din nou, pentru că a fost un punct central foarte important pentru furnizorii acestor servicii. Și cel mai recent forum organizat sub președinția belgiană a creat o platformă foarte bună de 15 recomandări în legătură cu ce trebuie făcut. Și ar fi păcat, revenind acum din nou la ideea grupului operativ, ar fi păcat ca aceste 15 recomandări să rămână pe hârtie până la următorul forum. Și să ne întâlnim din nou și să spunem ce nu am făcut în ultimii doi ani și să discutăm din nou același lucru. Asta aveam eu de spus. Însă mai e ceva, mi se amintește și poate mă puteți ajuta. Eu mi-amintesc că în trecut Parlamentul a organizat o uh, săptămână a ocupării. Cu câțiva ani în urmă organiza o astfel de săptămână anual. Deci eu cred că există capacitatea, cum să zic, competența din punct de vedere juridic Parlamentul poate să organizeze astfel de evenimente, dar dacă avem sau nu resurse e altceva. Însă cred că există un precedent. Parlamentul a, a mai organizat astfel de evenimente. Și cred că ar fi important să nu lăsăm să se stingă această inițiativă. Există un alineat referitor la existența acestui forum, dar el nu e suficient. Ca să fim siguri că se va mai întâmpla așa ceva, trebuie să avem garanția că dacă cei de la Comisie nu se mai ocupă de forum, se va ocupa Parlamentul. Sunt gata să revizuiesc exprimarea de acolo, dar cred că e oricum o idee necesară. Și atât. Mulțumesc. Bun. În aceste condiții, dezbaterea va avea loc Domnul Mann, doriți să mai luați cuvântul? Da, da, știu. Uh, am încheiat discuția raportului, știu, însă această idee a săptămânii uh, ocupării trebuie să uh, colaborăm la nivel de coordonator, pentru că Există această săptămână dedicată ocupării și șomajului respectiv la Strasburg. Însă este o săptămână la care noi nu participăm de fapt, pentru că ea are loc la Bruxelles când noi uh, ne întrunim la Strasburg. Vor fi invitate ONG-uri, vor fi, invitate, vor fi invitați șomeri. Deci, uh, este vorba într-adevăr de un eveniment încununat de succes. Steven, am luptat ca să facem și noi parte din toate acestea. Vă rog să mă scuzați, domnul președinte, nu vreau să uh, redeschid dezbaterea, însă vreau doar să revin la ce s-a spus. Să reacționez și eu faptul că noi nu participăm deloc la această săptămână a șomajului, la Week of Unemployment, cum să fie așa? Noi suntem aleși poporului, noi avem o misiune ă, și trebuie să luăm cuvântul, pentru că noi suntem, de fapt, aici avocații cetățenilor. De aceea mi-am permis eu să iau cuvântul. Atenție, spune președinta, e un punct complementar aici în mod excepțional avem timp la dispoziție, deci nu e nicio problemă și iată că se redeschide dezbaterea pentru că Stephen Hughes mi-a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu aveam de gând să iau cuvântul, dar acum că am început să discutăm posibilitatea ca noi să acționăm uh, în domeniul uh, șomajului, vreau să vă amintesc că mai mulți ani la rând am fost uh, implicați în organizarea săptămânii ocupării sau săptămânii șomajului. A fost implicată și o um, organizație externă. Uh, din păcate, anul acesta, săptămâna are loc uh, când noi suntem la Strasburg, dar cred că ar fi bine ca noi să organizăm de această dată o săptămână a șomajului și să implicăm ONG-urile care ne-au ajutat în trecut S-a făcut propunerea organizării unui grup operativ multipartit în domeniul serviciilor publice. Avem un precedent și în acest domeniu. Vă amintiți, domnul președinte, că în urmă cu câțiva ani a avut uh, loc uh, un grup operativ, un forum în legătură cu răspunderea companiilor, răspunderea socială a companiilor și noi am lucrat atunci uh, foarte bine și acest forum a fost organizat mai mulți ani la rând. Deci cred că am putea să facem ceva similar. Euh, Mulțumesc uh, foarte mult, spune doamna președinte. Dacă nu mai sunt alte observații, vom încheia discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Așa cum uh, am stabilit, vom avea o dezbatere în legătură cu amendamentele de compromis și votul vor avea loc pe data de 6 iunie, cu ocazia unei sesiuni extraordinare, unei reuniuni extraordinare a comisiei noastre la Strasburg. Alors, euh, nous en venons au... Ajungem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. la avizul pe care l-am redactat eu privitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2011. D'abord, euh, vraiment euh, remercier euh, Vreau uh, să le mulțumesc colegilor care au depus amendamente la avizul meu pentru că majoritatea acestor amendamente sunt foarte utile, consolidează și uh, completează foarte multe puncte care apar în proiectul meu de aviz. La amendamentul 1 al doamnei Harkin sunt, sunt pentru, nu sunt dificultăți, în legătură cu amendamentul 2 al doamnei Figueredo și domnul Eric Iaric sunt pentru acest amendament. Se vorbește uh, despre studiile privitoare la condițiile de viață ale lucrătorilor detașați. Se, stabilește, se discută și problema fluxurilor migratorii. Se vorbește despre proiectul uh, pilot uh, în curs de desfășurare în legătură cu uh, directiva privind detașarea lucrătorilor. Rezultatele acestui studiu vor fi disponibile la sfârșitul acestui an. Așadar, amendamentul care a fost uh, despus uh, cere Comisiei să urmărească implementarea directivei în ceea ce în legătură cu pachetul migrație. Și cred că în aceste condiții acest amendament nu face decât să îmbogățească avizul nostru. Amendamentul 3 al doamnei Harkin se referă la ideea că dacă urmărim obiectivele Uniunii Europene, trebuie ca anumite acțiuni să fie derulate la nivel european și altele să fie purtate la nivel național, cu condiția ca aceste acțiuni să nu se contradică unele pe celelalte. Cred că acesta este spiritul amendamentului uh, domnului Harkin. Eu aș propune un mic amendament de compromis care să facă o paralelă mai amplă între complementaritatea acestor acțiuni uh, organizate la nivel național și european și comparabilitatea acestora. Trebuie ca la nivel național să aibă loc acțiuni care să reflecte acțiunile purtate la nivel european, dar trebuie să nu uităm uh, modul în care se formează bugetele și să ne amintim că aceste acțiuni nu sunt întotdeauna comparabile, cel puțin din acest punct de vedere. Să ne gândim, de exemplu, la bugetele pentru educație. Tipologia bugetelor nu este întotdeauna aceeași la nivel european și național. Aceste schimbări nu se pot face de pe zi pe alta dar, după cum am spus, voi uh, încerca să ajung la un amendament de compromis cu doamna Harkin. Amendamentul 4 al domnului Kastler, reia termenii acordului pe care l-am uh, obținut în cadrul trilogului uh, referitor la anul, la trialogul privind anul european al îmbătrânirii active. Amendamentul 5 al domnului Harkin solicită statelor membre să asigure sinergii mai mari între Fondul Social European și Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cred că trebuie să fim uh, atenți, să acceptăm uh, sinergia, dar să refuzăm o fuzionare a celor două fonduri, pentru că Fondul de Ajustare la Globalizare are o anumită uh, specificitate care trebuie să rămână și care nu trebuie să se plieze perfect pe um, sfera de aplicare a Fondului Social European. Amendamentul 6 al uh, doamnei uh, Figueiredo și uh, a domnului lui Aric se referă la problema cofinanțării atunci când statele membre uh, întâmpină dificultăți financiare. Nu am reușit să validăm acest punct când am uh, făcut uh, ajustarea fondul, funcționării fondului structural uh, pentru a ține cont de specificitățile crizei. Trebuie să permitem ca în anumite cazuri partea de cofinanțare care revine statelor membre să fie redusă și autorii amendamentului propun ca această contribuție a statelor membre să nu depășească 10% din valoarea proiectelor respective. Eu am uh, propus un amendament oral care ar spune că contribuția statelor membre trebuie să fie limitată la 10% din valoarea proiectului. Amendamentul 7 al doamnei Turunen. Sunt pentru acest amendament. Se vorbește despre uh, noile surse de venit, noile surse uh, de venit pentru bugetul Uniunii Europene, găsirea de, găsirea de resurse care să favorizeze crearea de locuri de muncă. Amendamentul 8 al domnului Eri, în măsura în care el propune să reformuleze condițiile de asociare, asociere între partenerii sociali și uh, a difuzării de bune practici privind formarea lucrătorilor concediați, acest amendament nu îmi pune probleme, dar aș vrea să găsim o formulare care să permită să ne permită să identificăm în continuare problema restructurării întreprinderilor, pentru că aceasta este problema pe care dorim să o aducem în discuție la acest punct al raportului. Și uh, domnul Ori dorește să eliminăm referirea la restructurarea întreprinderilor, lucru cu care nu sunt de acord. Amendamentul 9, doamna Figueiredo și lui Eric. Se propune aici înființarea unei linii bugetare specifice pentru um, transformării locurilor de, locurilor de muncă nesigure în locuri de muncă însățite de drepturi ale lucrătorilor. E vorba de un uh, proiect pilot pe care dorim să-l derulăm. Putem uh, solicita um, grupului GUE să retrag acest uh, amendament. Aștept uh, să vedem dacă sunt de acord cu această propunere noastră. Amendamentul 10 al domnului Ceaba Ori. Nu, uh, domnul Ori nu dorește să mai menționăm linia bugetară corespunzătoare care să fie dotată cu suficientă credite de plată. Cred că acest amendament nu poate fi susținut. Atrag atenția colegilor asupra ultimului caz care ne-a fost adus la cunoștință legat de fondul de ajustare la globalizare, un exemplu foarte grăitor. S-a vorbit despre noile tehnologii și despre locurile de muncă verzi. Credem că E vorba de un caz din uh, Danemarca în care s-au eliminat mai multe locuri uh, de muncă chiar în domeniul industriei energiei eoliene pentru că uh, acestea au fost, serviciile au fost delocalizate în China. Deci cred că ideea de a niciora linia bugetară corespunzătoare acestui domeniu pentru a reconstrui un instrument al Uniunii Europene pentru restructurarea întreprinderilor ar reprezenta o inconsecvență din partea noastră. Deci nu sunt de acord cu această propunere de amendament. Amendamentul 11 al doamnei uh, Turunen și doamnei, al doamnei Cornelisen sunt pentru acest amendament pentru că el se referă la nevoia unui instrument de intervenție rapidă pentru a aborda concedierile în masă. Se vorbește despre procesul de transformare spre o economie durabilă și ecologică. Sunt pentru acest amendament, așadar. Amendamentul 12, Turunen Schröter. Acest amendament consolidează dispozitivul uh, programului Progres ca instrument de aplicare a metodei de coordonare ecologică și putem susține acest amendament. Amendamentul 13, doamna Figuiredo și uh, Patrick Loiaric. Am o mică problemă cu acest amendament pentru că se propune aici ca contribu contribuția organizațiilor uh, organizațiilor sociale la finanțarea proiectelor europene să nu depășească un anumit procent. Acest amendament este în același spirit cu uh, amendamentul 6 despre care am vorbit. Amendamentul 6 se referă la Fondul Social European și acesta nu pune nicio problemă. Însă, în cazul programului Progres, dar fiindcă acest uh, proiect nu face parte din uh, programele cofinanțate, cred că acest amendament nu poate fi acceptat. Amendamentul 14 de aceiași autori spune că se deplânge scala modestă a creditelor bugetare alocate părților individuale ale programului Progres. Sunt de acord cu acest amendament. Amendamentul 15, tot Figueiredo lui Iaric, se solicită dublarea sumelor alocate Fondului Social European. Acest lucru este în spiritul discuțiilor pe care le-am purtat cu um, comisarul. Vă amintiți? Va trebui să verificăm cu uh, raportarea, raportoarea pentru Fondul Social European uh, și să vedem cum se poate introduce acest amendament în avizul referitor la buget. Acest lucru va figura printre elementele cel mai importante din cadrul mandatului pentru trilog. Deci va trebui să încercăm să incorporăm acest uh, amendament. Va trebui să-l reformulăm împreună cu raportarea pe fond. Și să vedem cum uh, formulăm exact această propunere. Amendamentul 16 pe care l-am depus eu propune completarea alineatului 8 și mai ales menționarea creării unor regiuni intermediare, un aspect nou și cred că ar fi util uh, să avem opinia comisiei noastre pe acest subiect, pentru că foarte multe regiuni vor fi interesate de această nouă categorie. Amendamentul 17 al domnului Ori propune eliminarea trimiterii la reducerea numărului de persoane afectate sau amenințate de sărăcie, mm, cred că dacă domnul Ori acceptă o combinare cu amendamentul 18 al domnului Iovine, e bine atunci aș putea și eu să accept această Uh, propunere de formulare, dar fără a elimina trimiterea la sărăcie. La amendamentul 18 a domnului Iovine, care propune o explicare suplimentară a grupurilor vulnerabile. Aici nu am nicio problemă, însă domnul Iovine propune eliminarea uh, menționării romilor și nu sunt de acord, mai ales într-un moment în care Comisia Europeană uh, își lansează o propunere în acest domeniu, cred că este important să păstrăm această menționare explicită a romilor. Amendamentul 19 al doamnei Figuerido și al domnului lui Iaric. Aici se introduce dimensiunea de gen, uh, un amendament excelent din punctul meu de vedere și îl vom putea susține. Amendamentul 20 al doamnei Harkin întărește sprijinul nostru față de facilitățile de microfinanțare și cred că își are un loc cuvenit în acest aviz. Amendamentul 21 al doamnei Turnan reintroduce uh, uh, ideea de locuri de muncă decente, legându-le de locurile de muncă ecologice, da, sunt de acord, însă cred că uh, trebuie să avem aici o propunere de compromis, pentru că nu cred că toate uh, locurile de muncă ecologice pot fi considerate niște locuri de muncă decente și atunci trebuie să facem o articulare între cele două uh, mai um, um, precisă. Amendamentul 22 al aceleiași autoare. Sunt de acord și cu acesta. Este un amendament foarte bun care se referă mai ales la problema șomajului în rândul tinerilor și cere uh, o alocare de resurse în bugetul Uniunii Europene în acest sens. Amendamentul, amendamentul 23 al domnului Ceabaori îmi pare rău că domnul Lori, care este coordonatorul din partea PPE, lipsește de la această reuniune pentru că aș, dori, aș fi dorit să discut cu el despre propunerea de eliminare a punctului 10, care se referă tocmai la necesitatea susținerii uh, partenerilor din regiunea mediteraneană în reformarea pieței muncii și a sistemului de învățământ profesional. Cred că pentru Uniunea Europeană uh, avem aici o miză extrem de importantă uh, vizita noastră la Organizația Internațională a Muncii ne-a arătat că în completarea contribuției Uniunii Europene în materie financiară, această idee a unei contribuții la întărirea statului de drept în aceste țări trebuie să includă și o dimensiune socială, așadar, în plus față de cea financiară. O dimensiune socială care să se refere la rolul uh, normelor sociale, rolul contractelor colective de muncă. Iată niște îmbunătățiri care trebuie aduse și sper că domnul Ări va accepta fie o reformulare a punctului zece, fie sper că vom avea o majoritate suficientă pentru a respinge amendamentul 23. Amendamentul 24 le-am depus eu și um, merge în același sens și anume propune întărirea aș spune de fapt că este un sens contrar față de amendamentul 23 pentru că întărește o dimensiune pe care cred că trebuie să o susținem în țările din uh, sudul Mediteranei. Amendamentul 25 al, doamnei Iovine, al domnului Iovine și al doamnei Harkin ar putea fi corelat cu amendamentul 23 pentru că cu amendamentul 24, îmi cer scuze, pentru că dezvoltăm modalitățile în care trebuie să susținem eforturile de reformă a pieței muncii în uh, țările partenere. Amendamentul 26 este, propune o adăugire referitoare la responsabilități la, referitoare la serviciul civic european, uh, o noțiune dezbătută în prezent la nivel european și care cred că își regăsește locul cuvenit în acest uh, aviz. Și amendamentul 27 al domnului Filip Boulon, care se referă la finanțarea pentru libera circulație a lucrătorilor și pentru coordonarea sistemelor de uh, protecție socială Filip Boulon este de altfel raportor pentru problema coordonării sistemelor de protecție socială și cred că este un amendament util, dar poate că ar trebui să mm, clarificăm poate un pic mai mult ce se dorește a fi finanțat aici, pentru că finanțarea liberei circulației a lucrătorilor uh, este un proiect foarte ambițios, uh, costisitor, asta în măsura în care rămânem în această abordare atât de vagă. Însă l-aș ruga pe colegul Bulon să facă niște propuneri suplimentare. Îmi cer scuze pentru această prezentare atât de detaliată a amendamentelor, este un lucru excepțional, însă uh, cum avem ceva timp la dispoziție, cred că mă înțelegeți că am vrut să profit pentru a intra în substanța amendamentelor și nu m-am mulțumit numai să spun foarte pe scurt uh, cele care sunt amendamentele pe care le susțin și care sunt cele pe care nu le susțin. Domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am utilizat uh, foarte bine timpul pe care îl avem la dispoziție. Uh, de altfel, doamna președintă, cred că avea și mai mult timp la dispoziție și ar fi putut să continue discuția pentru că, într-adevăr, raportul este foarte important. La amendamentul 10 acolo se vorbește despre plăți. Și aș fi dorit să știu ce se întâmplă cu Fondul European de Ajustare la Globalizare și uh, cu declarațiile făcute de domnul Barroso, pentru că trebuie să ținem cont și de Fondul Social European în acest sens. Trebuie să ținem cont de uh, dimensiunea socială aici. Sunt de acord cu Ceaba. Avem nevoie de fond, într-adevăr, dar care este exprimarea corectă, integrare sau independență? Și e bine că acum lucrurile sunt mai clare. Și cred că acest amendament uh, trebuie sprijinit. Acum, la 12, amendamentul doamnei Turinon și al doamnei Schröter. se vorbește despre programul Progres, un program care și-a dovedit eficacitatea și se vorbește despre metoda de coordonare deschisă, suma de 10 milioane de euro. Mm, cred că va trebui să verific asta cu Comisia Bugete, pentru că avem aici un mesaj politic important. 15. unde se solicită majorarea Fondului Social European. Sigur, se propune chiar dublarea. Dacă există bani, sigur, foarte bine. Fondul Social European este mult mai eficient decât alte instrumente financiare și sigur că trebuie să îl susținem. Dar o dublare a lui, nu știu, am, am dubii aici. Mă îndoiesc că este posibil. Și ar trebui să vedem și care sunt consecințele asupra celorlaltor fonduri. Acum, în ceea ce privește statele membre și dacă au avut loc uh, evoluții pozitive acum după criză. La 24 îl susțin și cred că trebuie corelat cu 23. Acum trebuie să vedem ce părere are și cea Baori. Uh, Și aici intră în uh, discuție și structurile democratice de dialog social care trebuie să fie durabile. Și pe 26 îl susțin uh, programul Serviciului Civic European este un program important pentru că poate aduce o motivație tinerilor. Le poate spune tinerilor că sunt capabili să facă ceva și că noi avem nevoie de ei. Și în cele din urmă, Cred că suntem de acord pe foarte multe puncte, sigur că mai trebuie să discutăm cu Ceaba Ării, însă cred că suntem totuși de acord pe foarte multe puncte și că până la urmă vom avea un consens. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și pentru spiritul pe care l-ați adus acestui raport. Doamna Turunen. Mulțumesc. Voi vorbi în uh, daneză. Acest uh, proiect este foarte important. Cred că suntem cu toții de acord pe aspectele generale, pentru că obiectivul bugetului Uniunii Europene trebuie să susțină crearea de locuri de muncă, crearea de locuri de muncă ecologice, trebuie să susțină incluziunea socială și cred că uh, suntem acum aproape de ajungerea la un acord. de asemenea, consider că este important să ne punem de acord totuși cu privire la aceste amendamente. La 21 sunt de acord că exprimarea nu este foarte precisă. La 23 al lui Ceabaării referitor la țările din Africa de Nord Suntem de acord. Acest punct este important și aici trebuie subliniată ideea de solidaritate, însă nu sunt de acord cu propunerea lui Ării de a anula, de a elimina acest um, punct. Trebuie să găsim o soluție, să nu uităm că doamna Ashton în luna martie a pregătit un program important privind noua politică de vecinătate și o parte importantă din această politică subliniază chiar crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea pieței muncii. Ce ar fi ciudat dacă uh, noi, în comisia noastră, nu am susține această idee. Și pentru verzi este foarte important să avem o propunere de buget realistă din păcate, fondurile nu sunt extraordinare, există restricții bugetare, însă trebuie să luptăm pentru fiecare euro pe care dorim să-l obținem. O dublare a Fondului Social European este un, un vis, nu e ceva realist. Pentru că trebuie să vedem de unde o să vină acești bani. N-ar trebui să avem niște obiective atât de ambițioase, avem nevoie de niște obiective realiste și de o descriere realistă a utilizării fondurilor. Însă, cred că grupul verzilor poate susține această propunere bugetară. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește Comisia să ia cuvântul în uh, legătură cu bugetul pe anul viitor, care se anunță unul dificil, Domnul Schubesberger. Thank you very much. Eh, Mulțumesc, am să vorbesc limba engleză. Cred că ați făcut, doamnă președinte, un rezumat foarte bun al tuturor amendamentelor. Aș avea două chestiuni de remarcat în legătură cu amendamentul 10. Cred că ar fi foarte util să avem niște credite de plată pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare Ehm, cred că ar fi dificil să se absoarbă suma menționată altfel. Mulțumesc. Hmm, Foarte bine, mulțumesc. Cred că acest lucru ne permite să facem niște propuneri mai bine puse la punct și sper să ne bucurăm de o poziție puternică a Comisiei de Ocupare. Ar trebui să adoptăm mâine raportul. Mă uit la amendamente. Domnule lui Iaric, nu mi-ați spus dacă acceptați retragerea amendamentului 9. Bun, vă vous, dire... Bine, poate că îmi spuneți până mâine. Însă cred... Mă scuzați? N-am înțeles, spune președinta. Ă, eu înțeleg ce ați spus dumneavoastră, dar ă, acest lucru pune probleme. Pentru că se duce, se ajunge la o dezvoltare a situației precare în ă, statele din Uniunea Europeană. Deci dacă retragem amendamentul, trebuie totuși să găsim altceva, o formulare care să arate că lucrătorii în condiții precare beneficiază și ei de drepturile lucrătorilor în general. Dacă îl retragem complet, problema rămâne. Înseamnă că nu ne-am exprimat în legătură cu acest subiect. Aș putea oare să vă propun dat fiind că vom uh, lucra din nou textul amendamentului 21 al doamnei Turunen, dacă e de acord, v-aș propune să introducem în noua formulare pe care o vom propune tocmai această noțiune legată de munca precară, pe care să o punem în opoziție cu condițiile de muncă decente. Credeți că putem găsi aici o formulare? Da? Doamnă Turunen, doriți eh, să faceți dumneavoastră propunerea sau mă ocup eu? Faceți dumneavoastră. Deci, eh, ținând cont de această observație, de posibilitatea de a include referirea la munca în condiții precare. Iată, deci, primul punct de rezolvat. În legătură cu amendamentul 6, propun un amendament oral. Am auzit că nimeni nu se opune, deci eu vă voi propune să-l votăm așa. În legătură cu 13, va trebui ca cei de la GUE să ne spună dacă își retrag amendamentul sau dacă doresc să-l păstreze, dar dacă doresc să-l păstreze, am să fiu nevoită să propun comisiei să voteze împotrivă, deoarece cred că nu are sens. După aceea i-aș propune domnului Iuvine să adauge referirea la romi în amendamentul 18 și să-l combine cu amendamentul 17 dorit de domnul Ori. La 21 doamna Turunen se va ocupa. Am notat susținerea pentru 24 a domnului Thomas Mann și îi mulțumesc. Și în legătură cu 27 Văd că a sosit domnul Bulan și îl rog să discute cu consilierii și să uh, clarifice, poate printr-un amendament oral, propunerea sa. Pentru că astăzi mi se pare prea vagă. Și un ultim punct pe care nu l-am uh, amintit, dar cred că sunteți cu toții conștienți de el, e vorba de faptul că eu aș dori ca grupul GUE să se uh, apropie de doamna Moran Chartier și să discute cu ea și eu mă voi ocupa de acest lucru și să propunem un amendament oral la amendamentul 15 în legătură cu suma din fondul de, de ajustare la globalizare. Bun, asta înseamnă că vom putea să votăm mâine. Acum ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, însă mi s-a spus că raportoarea noastră trebuie să se afle la o altă reuniune, deci vom trece la punctul 9. Uniunea Europeană și China, inegalitate în afaceri. Raportor este Dirk Stex și a acceptat să discutăm mai devreme acest punct decât se prevedea și îi mulțumesc și îi dau cuvântul. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori mai întâi să le mulțumesc colegilor care au eh, depus 60 eh, de amendamente la un raport de doar 5 alineate. Cred că asta arată că relația UE-China îi preocupă pe mulți. Cu majoritatea amendamentelor sunt de acord. Sigur că avizul nostru nu trebuie să devină prea stufos. Nu trebuie să pierdem din vedere ideea principală. Voi încerca să redactez amendamente de compromis în viitorul apropiat voi uh, lua legătura cu colegii mei ca să văd dacă îmi pot accepta propunerile. Sigur că există limite în legătură cu ce putem face. Dacă printr-un amendament se spune că deschiderea pieței chineze la capitalism e un lucru rău în sine și că a dus la uh, dereglări ale pieței în China, nu știu cum putem uh, să mai combinăm această idee cu ideea de bază a avizului meu. Un, în alte amendamente se adoptă o poziție total opusă celei adoptate de mine în raportul meu. Așadar, există câteva amendamente pe care pur și simplu nu le voi putea include. Oricât aș încerca să fac compromisuri. Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face noi aici la comisia noastră este să ne concentrăm pe subiectele esențiale. Sigur că din loc în loc uh, vor fi amendamente care vor fi greu de inclus. Noi nu suntem până la urmă Comisia de Drepturile Omului. Trebuie să ne exprimăm pentru respectarea condițiilor de bunăstare socială și condițiilor decente de viață, după cum a spus Thomas Mann și alții. Din punctul meu de vedere, va fi dificilă chestiunea proprietății intelectuale. E un lucru de care noi nu ne ocupăm la comisia noastră. La, e vorba de amendamentul 25 și de restricționarea exporturilor. Trebuie să fim foarte atenți în legătură cu acest subiect, pentru că, până la urmă, nu este treaba Comisiei de Ocupare, uh, să uh, își exprime avizul în acest sens. Este uh, de competența Comisiei de Comerț Internațional. Cred că s-au adus și câteva adăugiri interesante la raportul meu. Amendamentul domnului Lambert, de exemplu, Trebuie să vedem însă cum le vom putea include în textul inițial. În orice caz, în următoarele zile eu voi propune niște compromisuri Este un lucru care mă deranjează și trebuie să-mi spună uh, Comisia de Ocupare ce părere are. Ce dorim noi să cerem Comisiei? Pentru că dacă cerem uh, Comisiei să ne spună mai multe lucruri, uh, până la urmă ajungem la ideea că nu va mai fi niciun acord comercial între UE și China. Uh, ajungem să spunem că Comisia nu poate să încheie niciun fel de acord comercial dacă nu se adoptă anumite clauze privind piața chineză. Și știm bine că așa ceva nu e posibil. Trebuie deci să avem grijă cum formulăm toate aceste lucruri. Mă refer la amendamentul 19, de exemplu, al domnului Gaetano, Gaetano Coferati, Dacă cerem ca toate acordurile comerciale să includă clauze obligatorii care să interzică în mod explicit anumite lucruri, atunci știm clar că nu vom mai putea să trimitem comisia să negocieze cu reprezentanții Chinei. Nu-i posibil. Cât de realiști trebuie să fim până la urmă? Și cum putem obține cele mai multe rezultate? Pentru că uh, aceasta este ideea de bază, să realizăm cât mai multe lucruri ca să ne ameliorăm negocierile cu chinezii. și să obținem standarde sociale recunoscute internațional și ameliorări în China. Atât am avut de spus, dar aștept cu nerăbdare să ascult comentariile colegilor. Doamna Plumb. Thank you, Mrs. President. I... Mulțumesc, am să vorbesc română. Eu vreau să um, îi mulțumesc um, raportorului și aștept cu nerăbdare întâlnirile uh, pe care le vom avea în uh, stabilirea uh, acestui aviz care este destinat Comisiei pentru Comerț Internațional iar abordarea noastră trebuie să vină din partea comisiei într adevăr în funcie de atribuiile i linia pe care, politică pe care o urmărim i în acest sens vreau să vă spun uh, că sunt de acord cu poziia raportorului în ceea ce privete numărul mare de amendamente care se referă la drepturile omului dar i uh, acel amendament sensibil legat de proprietatea intelectuală. Eu um, susțin amendamentele pe care le-am depus și uh, care uh, pun accentul uh, pe o abordare în sensul cooperării, consultării și schimbului de experiență. Vreau să vă spun că am, pus, am subliniat problema cooperării inclusiv a protecției drepturilor și intereselor lucrătorilor migranți, am pus accentul pe rolul pe care ă, companiile europene trebuie să le joace în procesul investiional din china în ceea ce privete clauza privind responsabilitatea socială a acestora ă, fiind vorba de un aviz destinat comisiei pentru comer internaional ă, un raport care are un titlu interesant i care până la urmă ar permite o analiză dat fiind faptul că este vorba de o întrebare n-aș putea să menționez dacă este retorică sau nu, dar dat fiind faptul numărul mare de amendamente, îmi explic clar care este interesul pe care trebuie și l avem față de relaționarea cu acest mare actor uh, pe piața mondială care este China și uh, consider că în acordurile uh, comerciale, în acordurile Organizației Mondiale a Comerțului, Uh, comisia europeană trebuie să joace alături de noi un rol important i să cerem instituirea clauzei privind uh, uh, partea socială deci clauza socială în aceste acorduri. vreau să vă spun că am urmărit cu atenie i ultima întâlnire între statele unite i china care s-a încheiat pe data de zece mai în ceea ce privește componenta economică și uh, socială privind dezvoltarea globală și cred că linia pe care uh, am abordat-o în calitate de shadow uh, urmărește și pune accentul pe rolul important pe care Uniunea Europeană trebuie să-l aibă ca actor global și relaționarea cu China. Eu uh, consider că vom ajunge la compromisuri uh, care vor sublinia necesitatea relaționării între Uniunea Europeană și China în contextul dezvoltării uh, globale și sunt convinsă că vom găsi cea mai bună linie pentru a exprima poziția clară a Parlamentului în această problematică. Mulțumesc foarte mult! Merci, Monsieur Thomas Mann. Mulțumesc, domnul Thomas Mann, apoi domnul Lambert, vă rog la cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Eu mulțumesc și domnului Sterks. Bineînțeles, nu putem uh, include în acest raport toate clauzele legate de drepturile omului. E imposibil să includem chiar tot. Înțeleg acest lucru. Eu am depus un amendament uh, pe 20, amendamentul 25 și cred că el e undeva la limita uh, a ceea ce putem face noi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Clauza socială trebuie respectată, deoarece China este unul dintre partenerii noștri cei mai importanți și uh, ei și-au dezvoltat extrem de mult exporturile dar ce înseamnă acest lucru dacă nu sunt uh, protejate drepturile lucrătorilor? Trebuie să transmitem acest uh, mesaj Chinei. În ce constă influența noastră? China este uh, membru al Organizației Mondiale a Comerțului, deci trebuie să respecte regulile acestui club. Noi dorim să avem un dialog funcțional și trebuie să cerem Chinei să um, îmbunătățească condițiile de lucru. La 27 trebuie uh, să existe un dialog și între statele de drept. La ora actuală nu putem uh, crea un alibi pentru China. Trebuie să facem în continuare presiune asupra ei pentru a remedia această situație în legătură cu amendamentul 48. am spus că există și o conștiință socială care este bine condurată și trebuie să nu uităm că în anumite grupuri, în anumite categorii profesionale și în anumite regiuni este loc de mai bine. Acest aspect este important. Dimensiunea socială joacă un rol important pentru viitor. trebuie să avem și parteneri în domeniul social. Trebuie să ne pronunțăm în favoarea liberei circulații vernünftige Kompromisse dabei mit entstehen und nehmen wir uns vor allem după cum am spus, sunt anumite categorii sociale vulnerabile, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face noi uh, cu competențele noastre ale Comisiei de Ocupare. Și cred că Comisia responsabilă pe fond poate uh, folosi aceste noi dimensiuni. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, raportorului pentru uh, aviz. Când analizăm uh, amendamentele care au fost depuse, uh, ne dăm seama că mm, e bine să ajungem la compromisuri pentru a nu pierde ideile importante și trebuie să păstrăm și structura pe care ați menționat-o, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, lucrurile trebuie să fie foarte clare dacă dorim să facem progrese. Sunt multe lucruri care pot fi criticate cu privire la piața de muncă a Chinei, uh, situația sindicatelor acolo, dar până la urmă, așa cum a spus și dumneavoastră, important este să putem schimba lucrurile în mai bine. Așa cum a spus și Thomas, e important să recunoaștem și aspectele pozitive și să le consolidăm. Acest lucru este de importanță crucială pentru că altfel avem uh, un uh, dialog în care facem doar critici, însă aceste critici nu sunt constructive și o astfel de atitudine nu ne duce nicăieri. Dacă analizăm criticile pe care le facem uh, Chinei, uh, și dacă analizăm situația bugetului nostru, cred că ne dăm seama că aceeași critici pot fi aduse și uh, pieței noastre a muncii într-o anumită măsură. Noi facem apel uh, la respectarea unei clauze sociale, însă trebuie să ne gândim și ce înseamnă acest lucru pentru propriile noastre standarde. Înțeleg ce s-a spus legătură cu dialogul social. Amendamentul nostru numărul 4 uh, uh, se uh, potrivește oarecum cu amendamentul 26 al domnului Thomas Mann. Acesta împărtășesc același scop. Pentru noi e important să fie respectat lanțul de aprovizionare. Acest aspect este foarte important uh, dacă analizăm uh, cât de mult se subcontractează, de fapt, deci pentru noi uh, acest mecanism uh, este unul important. De asemenea, importante sunt clauzele sociale, nu doar pentru lucrătorii din China, dar și pentru că această țară are un impact masiv asupra altor state în care derulează proiecte, nu doar în Africa, ci și în alte părți ale Asiei. Deci sunt pentru un compromis constructiv în acest sens. Ne vom implica și noi în redactarea lui. E adevărat că nu va fi întotdeauna ușor să ajungem la compromisuri, dar uh, situația este aceeași ca întotdeauna. Noi dorim să fim uh, foarte clari în uh, privința amendamentelor care și-au locul în acest aviz și a celor care sunt, uh, s-ar regăsi mai degrabă în, uh, într-un aviz al Comisiei pentru Comerț. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Mai sunt alte solicitări de luare a cuvântului? Dacă nu, voi face și eu câteva observații. În primul rând, doresc să invit pe autorii uh, amendamentelor, în special pe domnul Thomas Mann, dar și pe domnul Coferati, atunci când se vorbește despre problema drepturilor omului, îi invit să se gândească la o formulare nouă, eventual, și poate că în discuția cu raportorul să reformuleze aceste amendamente ținând cont de competențele comisiei noastre. Pentru că, evident, în cadrul drepturilor omului sunt incluse și problemele legate de drepturile sociale, de dreptul muncii. Acest unghi ar trebui exploatat de noi, pentru că acestea sunt competențele comisiei noastre. A doua observație se referă la intervenția raportorului în legătură cu clauza socială. Într-adevăr, unul dintre motivele pentru care s-a ajuns la acest dezechilibru social despre care se vorbește în titlul raportului este chiar deschiderea um, relațiilor cu China și, și faptul că aceste schimburi cu China se fac uh, fără să existe un element de reciprocitate care ar trebui, de fapt, să stea la baza liberului schimb. cred că a venit momentul să introducem noțiunea de schimb corect și acea noțiune de reciprocitate în relațiile noastre cu China. Pentru că și întreprinderile europene au, um, încearcă să-și, vinde, uh, să-și vândă produsele um, finite în China și uh, Nu acesta este spiritul regulilor Organizației Mondiale a Comerțului la care a aderat Cichila. În legătură cu clauza socială, poate că v-am înțeles eu greșit, domnule raportor, dar în afară de clauza socială, cred că ar, am putea vorbi și despre problema clauzelor de mediu, dar îl voi lăsa pe domnul Leinen și Comisia de Mediu să vorbesc despre acest lucru. Dar cred că în privința clauzei sociale se poate face ceva. Deci, în primul rând, vreau să-i rog pe colegii noștri să reformuleze uh, chestiunile legate de drepturile omului pentru a se concentra pe dreptul muncii și dreptul social. În legătură cu clauza socială este foarte important să găsim formularea adecvată și vreau să-l invit pe raportor ca prin a cadrul amendamentelor de compromis să introducă noțiunea de reciprocitate și de liber schimb corect în condiții de echitate. Poate că vom putea avea și un amendament oral în acest sens. Nu sunt uh, alte solicitări de intervenție, îi voi da atunci cuvântul raportorului și uh, îi cer scuze în avans dacă cumva am înțeles greșit uh, observația sa în legătură cu clauza socială. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, da, trebuie să existe un dialog social. Există deja un dialog social în legătură cu în, între Uniunea Europeană și China. Avem chiar uh, multe întâlniri pe această temă. Parlamentul dacă Parlamentul solicită introducerea de clauze obligatorii în uh, acordurile comerciale între Uniunea Europeană și China, atunci înseamnă că ne schimbăm uh, abordarea radical uh, față de dialogul social pe care îl avem acum. Comisia are multe discuții pe teme comerciale și în aceste discuții, aceste negocieri comerciale, aspectele sociale și de mediu joacă un rol important. Aceasta este o problemă delicată, e adevărat. Ce poate aștepta Parlamentul din partea Comisiei. Eu nu spun că n-ar trebui să existe deloc dialog pe teme sociale între Uniunea Europeană și China. Acest dialog există și este chiar foarte bun și el trebuie consolidat. Acesta este un aspect uh, pozitiv, fără îndoială. Dar, din experiența mea, China își ia uh, modelul de la noi când încearcă să organizeze um, securitatea socială. Au multe legi um, ale pieței muncii care sunt bazate pe legile noastre. Și multe dintre aceste legi au fost redactate, elaborate de profesori britanici, specialiști în acest domeniu. Uh, deci eu nu spun că nu trebuie să existe un dialog social cu China, din contră, spun că trebuie să-l consolidăm. Mai multe amendamente fac apel la noi să insistăm ca uh, instituțiile, firmele europene să respecte și ele regulile când lucrează cu China. Problema cea mai mare este însă cea a companiilor chineze sau a companiilor taiwaneze care operează în China. Ne înșelăm dacă considerăm că dacă companiile europene respectă regulile, totul va fi bine. Nu este suficient ca doar ele să respecte regulile. Le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute în următoarele câteva zile. Voi încerca să găsesc uh, amendamente de compromis. Am ascultat cu mare atenție observațiile care s-au făcut. Voi face tot posibilul pentru a ține cont de opiniile dumneavoastră. Voi încerca să nu îngreunesc totuși prea mult raportul pentru că dacă facem un aviz prea greu, colegii noștri de la Comisia uh, de Comerț Internațional uh, nu vor fi la fel de dispuși să îl analizeze în detaliu. Mulțumesc tuturor pentru contribuția la dezbatere. Sunt sigur că vom ajunge la compromisuri foarte bune. Mulțumesc. Le raportor. Mulțumesc, domnule raportor. Poate că ar fi trebuit să spun asta în uh, remarcile preliminare. Însă vă invit să vă uitați la amendamentele 33 și 56 ale domnului Almer, care mi se par că mi se par contradictorii și imposibil de acceptat, de susținut. O să-mi spuneți ce părere aveți despre asta în momentul în care vom ajunge acolo în cadrul dezbaterii privind amendamentele de compromis. Domnule Almer. Dacă vorbiți despre admisibilitatea amendamentelor, atunci soarta mea este în mâinile președintelui, președintei. Nu pot eu să uh, judec acest lucru. Sigur că pot să-mi uh, introduc sugestiile, propriile sugestii pe lista de votare. Dacă dumneavoastră spuneți că nu sunt admisibile, n-am ce să fac, doamna președintă. Da, mulțumesc, domnule um, raportor. Voiam doar să vă atrag atenția asupra acestei propuneri pe care urmează să o fac. amendamentele de compromis vor fi discutate pe 15 iunie și vor fi vot și votul va avea loc pe 16 iunie. Doamna Gerling ni s-a alăturat între timp. Îi mulțumesc și îi dau cuvântul cu privire la amendamentele depuse pe proiectul său de aviz privind procedurile uh, de insolvență. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am lucrat la acest raport am avut deja un schimb de opinii uh, care a fost foarte liniștit, până nu au fost exprimate foarte multe opinii. Am avut totuși 50 de amendamente la un aviz foarte scurt. Până la urmă, așadar, procesul s-a dovedit mai complicat decât mă așteptam, cu mai multe provocări. Însă, cu ajutorul raportorilor din umbră, cred că am ajuns ca până la urmă acele opinii care păreau uh, imposibil de reconciliat la început, e bine, am ajuns să le transformăm în compromisuri. Mai sunt câteva preocupări, câteva lucruri care nu au fost decise. Există și mai multe domenii destul de complicate în acest raport. Am avut uh, mai multe discuții care cred că trebuie menționate aici. În primul rând, aveam poate nu chiar un dezacord, dar cel puțin o dezbatere animată pe uh, adecvarea acestui uh, uh, raport dacă ne gândim la Uh, perioada de criză, pentru că ne-am gândit cu siguranță la perioada actuală și la modul în care evenimentele economice se leagă de asta și ne-am întrebat dacă acest raport uh, este adecvat uh, numai în momentul de față sau în orice situație, având în vedere și perspectivele de creștere pe care le așteptăm pentru viitor. Ca urmare au avut loc niște discuții legate de obiectivul acestui raport și conținutul său uh, precum și situațiile în care el se aplică, dacă se aplică numai în acest moment de criză sau dacă nu ar trebui să fie cumva puțin mai general. Am avut și câteva discuții pe niște probleme foarte clare, și anume la compromisul B. Acolo se vorbește despre insolvență și anumite părți au dorit o clarificare și o definire a termenilor utilizați. Eu însă am considerat că nu aici este locul să facem asta și că trebuie să menținem un aviz foarte clar și foarte concis pentru că altfel uh, am uh, intra într-un adevărat labirint cu toate mm, deciziile Curții Europene de Justiție dacă mm, intrăm în acest nivel de detaliu. Cam astea ar fi subiectele care au fost discutate. Cred că formularea la care s-a ajuns în amendamentele de compromis este una bună, se subliniază Uh, faptul că legislația privind uh, insolvența nu ar trebui să fie un pretext pentru reglementarea problemelor de, legate de ocupare la nivel european. Știu că anumite grupuri mai au uh, încă negocieri cu privire la amendamentul 28 în calitate de raportoare chiar dacă acest lucru ar însemna o întârziere, aș prefera să uh, beneficiez de mult sprijin pentru amendamentele 25 și 20, de la 25 până la 27, mai degrabă decât să avem un nou amendament 28. Iată ce aveam de spus, doamnă președinte, în acest uh, stadiu. Mulțumesc, domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Doresc să vă transmit scuzele raportoare din umbră din partea socialiștilor care este acum implicată într-o, într-un vot. Ca urmare voi vorbi în numele ei și voi preciza câteva lucruri. În primul rând, trebuie să îi mulțumim lui Julie Gerling pentru toată abordarea pozitivă pe care a avut-o în aceste negocieri. Grupul nostru mai are însă niște probleme, import- probleme destul de importante cu amendamentul B. Uh, Și trebuie să spunem sus și tare că nu trebuie să existe niște reguli comune referitoare la ocupare în întreaga Uniune Europeană. ce mă deranjează nu este că Uniunea ar impune ceva, dar că lucrurile sunt impuse de la Berlin. Uh, ceea ce se face la nivel, uh, la nivel uh, european este ceea ce depășește competențele interguvernamentale, când e vorba despre salarii, despre contractele colective. Însă aș dori să eliminăm această exprimare atât de categorică și să nu dăm să, să nu declarăm niciun câștigător și niciun învins în această bătălie, pentru că uh, problema este foarte complicată dacă trebuie să decidem uh, dacă trebuie să existe aceste reguli generale în Europa. Grupul nostru ar avea așadar mari dificultăți în a accepta acest compromis. Avem aceeași poziție și la compromisul C, mai ales cu privire la ultima frază, pentru că acolo intrăm într-o dezbatere ideologică care nu o să ducă nicăieri. Și nu putem să uh, votăm ultima frază. Putem să votăm compromisul, dar nu ultima frază. Așadar, dezbaterea a fost foarte bună, dar trebuie să rezolvăm aceste două puncte pentru, ca, pentru a putea vota fără niciun fel de rezerve. Mulțumesc, doamnă președintă, îi mulțumesc doamnei Gerling pentru raportul de bază și pentru propunerile de compromis pe care le susținem și de asemenea salutăm și uh, progresele pe care le-a făcut în raport cu poziția sa inițială. Până la urmă am fost de acord că directiva uh, a fost foarte utilă până în prezent în situațiile privind insolvența, mai ales în aceste momente de criză economică, dar așa cum spune și doamna raportoare, acest raport trebuie să meargă dincolo de perioada actuală de criză economică și considerăm că ar trebui să fie posibilă o îmbunătățire a directivei, fără însă a se uh, reveni asupra lucrurilor care au fost deja obținute. Și în loc să ne limităm la niște divergențe, am uh, reușit să ne concentrăm pe niște propuneri de îmbunătățire a legislației pentru a lupta împotriva acestui turism uh, al insolvabilității. Trebuie să evităm situația în care companiile pot să caute legislații mai uh, uh, permisive, deplasându-se dintr-o țară alta. Uh, încercând să facilităm o cooperare între statele membre, tocmai în încercarea unei armonizări, însă, așadar, punctul pe care am insistat noi a fost nevoia de armonizare a legislației. Sigur, obiectivul este protejarea lucrătorilor și, sigur, și a protejarea celorlaltor creditori, dar cu accent pe lucrători. Uh, punând accentul însă pe și pe subsidiaritate și pe competențele statelor membre în anumite domenii asupra cărora nu trebuie să revenim, cum este, de exemplu, dreptul muncii. Și dincolo de asta, propuneam o extindere a reflexiilor pentru a uh, intra în niște detalii suplimentare în ceea ce privește procedurile, tocmai în acest spirit de armonizare, mai ales în ceea ce privește conținutul indemnizațiilor care trebuie alocate creditorilor și mai ales lucrătorilor, pentru că ei sunt prioritatea pentru noi, nivelul garanțiilor, termenele procedurilor și coordonarea sau centralizarea procedurilor, un sistem care să permită o informare transfrontalieră cu privire la procedurile de insolvabilitate aflate în curs. Fără a intra în detaliul amendamentelor propuse, uh, trebuie să vă spun că acestea au fost în mare axele de reflexie care ne-au uh, determinat să depunem niște amendamente și am reușit să ajungem la anumite compromisuri cu Julie Curling și Obiectivul a fost în încercarea de a îmbunătăți uh, în continuare acest sistem al uh, insolvabilității. Doamna președinte, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Casi. Ah, Merci, madame. I want to start by... Mulțumesc. Aș dori în primul rând să o felicit pe doamna Gerling pentru raport. Procedurile de insolvență sunt un subiect foarte delicat, tragic și chiar cu potențial politic exploziv. În timpul crizei, statele membre au trecut prin multe de astfel de proceduri, iar noi ca politicieni înțelegem impactul asupra lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă și care nu mai au o sursă de venit. Însă trebuie să ținem cont că noi emitem un aviz în legătură cu un act legislativ care va avea impact și după criză, nu numai în timpul ei. Procedurile de insolvență în sine poate că nu sunt în întregime de competența Uniunii Europene, însă trebuie să ne asigurăm că dacă putem și dacă există voința politică, facem ce e mai bine pentru piața comună și pentru angajați în caz de insolvență, și angajații și angajatorii au de suferit. În cazul falimentului unei firme, instituțiile financiare și acționarii își investesc cu care toți și-au investit uh, fondurile cu intenția de a face profit, ajung într-o situație foarte riscantă, iar lucrătorii care merg la serviciu în fiecare zi își investesc timpul. Prin acest aviz, prin amendamentele de compromis, avem obiectul de, aduce, de a ajunge măcar la coordonare, acolo unde armonizarea procedurilor nu este posibilă, ca să asigurăm un tratament egal al creditorilor și mai ales al angajaților din Uniunea Europeană. De asemenea, cerem să se acorde prioritate angajaților în aceste proceduri. Mulțumesc! Cred că nu mai dorește nimeni să intervină. Deci, dau cuvântul colegei noastre, doamna Girling. Thank you. Mulțumesc. Aștept cu nerăbdare să discut cu colega noastră în legătură cu ce s-a spus la început. Nu mi s-a părut foarte clar, deci voi discuta cu ea între patru ochi. Am uh, spus în introducere ceva în legătură cu amendamentul 28. Este vorba despre cele spuse de domnul Boulon. El a spus că nu dorește să intre în detalii, însă cred că e important să discutăm. Uh, el a prezentat un amendament foarte detaliat care se referă la prime, la, contribu- la cotizații sociale. Nu știu dacă intenția lui a fost să fie exhaustiv, însă e clar că a reușit să fie foarte detaliat. Eu am o abordare foarte diferită pentru că nu mi se pare că acesta este locul potrivit pentru acest nivel de intrare în detaliu însă susțin opinia lui pe deplin și am mai spus-o și în alte rânduri. Dacă angajații se află în poziția nefericită de a lucra pentru o firmă care intră în insolvență, trebuie să beneficieze de o prioritate sporită. Deci nu cred că e vorba neapărat de o protecție a ocupării sporită, ci trebuie să recomandăm Comisiei Jurii să acorde o poziție preferențială angajaților pe lista creditorilor. Cred că este o abordare în același timp foarte diferită a aceluiași subiect. Eu aș recomanda ca amendamentul meu 15 să fie susținut, pentru că aici se arată clar că se cere să se uh, pună angajații pe un loc preferențial pe lista creditorilor și folosesc aici termeni pe care eu nu-i folosesc prea des și cred că ar fi benefic un astfel de nivel de armonizare. Eu m-aș bucura să o ia Comisia pe această cale, ca în amendamentul meu, cu numărul 50, decât pe calea propusă de colegul nostru, care este crearea unei liste foarte exhaustive. Cred că e doar o diferență de abordare și cred că este util să o discutăm. Însă cred că, în general, ne îndreptăm către o poziție foarte rezonabilă și aștept cu nerăbdare încheierea acestei activități în următoarele zile. Eh, Bun, am înțeles deci că vor, veți discuta cu doamna Grenier ca să vedeți uh, cum puteți să mai ameliorați situația amendamentelor. Și în aceste condiții, votul va avea loc mâine. Vom vota cele 10 amendamente de compromis. După cum v-am spus la începutul lucrărilor, ajungem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi și trebuie să vă prezint așadar proiectul de aviz pe care comisia noastră ar trebui să-l transmită comisiei ITRE în legătură cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore. După cum puteți vedea, e vorba de o reacție la o comunicare a Comisiei din octombrie 2010 care reprezintă în mod evident urmarea tragediei din aprilie 2010 din Golful Mexic atunci când platforma Deepwater Horizon a explodat. Îmi amintesc că de atunci încoace Parlamentul nostru a trebuit să se pronunțe, din păcate, împotriva interzicerii activităților petroliere. Nu s-a pronunțat împotriva activităților petroliere și gaziere offshore și deci trebuie să uh, Uh, suportăm consecințele și anume provocările privind siguranța acestor platforme. Dintr-un motiv simplu, foarte des aceste accidente sunt provocate de erori umane, de un fel sau altul. Sigur, natura are legi și o dinamică pe care noi nu le controlăm, însă foarte des decizii ale omului provoacă astfel de accidente. Și deci știm bine că nu e vorba neapărat de condițiile de lucru ale lucrătorilor pe aceste platforme, este vorba de niște semnale legate de atenția acordată anumitor indicatori care sunt foarte des subestimați și deci astfel se produce o luare greșită a deciziilor. Știți ce înseamnă un aviz? Avem aici șapte puncte propuse ca să demarăm discuția. Trebuie să vă spun că am primit comentarii din partea agenției de la Bilbao, care este responsabilă de sănătate și siguranța lucrătorilor. Această agenție susține în linii mari abordarea noastră, însă vine cu câteva completări pe care le voi pomeni imediat. Primul alineat se referă la specificul lucrului pe aceste platforme, se referă și la riscul de eroare umană care apare din aceste cauze. Va trebui completată această abordare insistându-se inclusiv asupra modului în care legislația existentă se aplică, se implementează și se supraveghează. Și cred că acest aspect este unul foarte slab, vă pot spune asta, chiar dinainte de a analiza o posibilă consolidare a dispozitivelor. Cel de-al doilea alineat se referă la reexaminarea directivei respective de către Comisie și la abordarea pe care ar putea o avea Comisia în această uh, reexaminare. Eu vă propun o armonizare maximă, nu minimă, Sigur că în anumite domenii putem discuta despre cele mai bune șanse, dată fiind natura acestor activități, însă cred că este justificat aici să cerem o armonizare maximă. La punctul 3 spunem din nou câte ceva despre organele de inspecție Și aici, agenția de la Bilbao consideră că este o poziție utilă. La punctul 4 e abordarea tipică a comisiei noastre. E vorba de a reafirma importanța eh, regulilor de siguranță și de securitate și acestea sunt bazate pe o conștientizare, pe formări ale lucrătorilor vizați privind procedurile, inclusiv prin definirea procedurilor în sine. Punctul 5 solicită să se stabilească cerințe în ceea ce privește formarea profesională a lucrătorilor, am primit iarăși observații și în legătură cu acest alineat de la agenția de la Bilbao, care ne arată că ar fi necesar aici să se completeze abordarea aceasta ca să se ajungă la o revendicare la scară globală. Cred că este un aspect foarte important tot pornind de la aceeași idee, trebuie să se facă acest lucru la nivel mondial, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai facem noi treaba la noi acasă. Am mai putea să adăugăm aici un mic element privind examinarea implementării dispozitivelor europene la vasele neeuropene care vin să-și desfășoare activitatea în apele europene. Pentru că există aici diferențe de standarde sociale care ar trebui să fie precizate din nou cu ocazia acestui raport. Cel de-al șaselea alineat abordează în parte această preocupare pentru că menționează rolul subcontractanților S-a constatat acest lucru și în alte cazuri, în multe cazuri, problemele apar pentru că nu se aplică sau nu se respectă standardele de către subcontractanți. Cred că este un aspect foarte important. Și în cele din urmă, ultimul punct, solicită ca întreprinderile cu sediul în Uniunea Europeană să aplice aceleași norme de sănătate și siguranță a lucrătorilor pentru activitățile din întreaga lume. Este opusul punctului pe care vi l-am prezentat. E vorba de comportamentul uh, multinaționalelor. Este un aspect pe care nu trebuie să-l neglijăm. Și încă un ultim lucru, vreau doar să vă spun că agenția de la Bilbao ne atrage atenția asupra faptului că se desfășoară o anchetă uh, în legătură cu care nu am primit toate concluziile. Va trebui să ținem cont de aceste elemente, însă cred că ea nu ne uh, face să nu putem discuta aspectele menționate. Am să-i dau cuvântul în primul rând domnului Thomas Mann și apoi doamnei Lin. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport îmi amintește discuțiile pe care le-am avut la cea de-a 25-a aniversare a catastrofei de la Cernobâl. Ne-am ocupat de această chestiune și acum, ca și atunci, ne întrebăm care sunt condițiile de lucru ale lucrătorilor în centrala nucleară și acum la fel ne întrebăm ce pericole sunt în, pe platformele offshore. Sigur că e vorba de niște reguli simple de protecție, pur și simplu. Și trebuie să ne întrebăm ce formare este necesară pentru desfășurarea de activități petroliere și gaziere offshore. Am văzut uh, la televizor emisiuni care arată că timpul de lucru este o idee pur teoretică în aceste pe aceste platforme și că e, necesar de, e nevoie de reguli mai stricte. Trebuie să existe controle, inspecții suficiente. Este vorba de o protecție a, lucrător, a lucrătorilor la fața locului. Trebuie de asemenea să uh, utilizăm și experiențele persoanelor care lucrează pe aceste platforme Sigur că e foarte frumos vara când e soare, însă nu e întotdeauna așa frumos. Se lucrează acolo în toate perioadele anului și este nevoie de o formare de calitate ca să uh, știe lucrătorii cum să facă față oricăror condiții. Nu e vorba aici doar de contractanți, ci și de subcontractanți. Toți trebuie controlați pentru că există subcontractanți în domeniul sudurii, de exemplu. Trebuie să fie clar cine, uh, de ce și de cine răspunde. Și cred că propunerea este într-adevăr foarte bună și cred că Comisia ITRE va ține cont de ea. Mulțumesc. Doamna Lin. Thank you. Da, mulțumesc. Da, cred că este un subiect foarte important. Mai ales date fiind toate inițiativele globale sau natura globală a acestui sector. Asta spunea și agenția de la Bilbao, că este necesară o inițiativă globală. Cred că ar fi într-adevăr foarte util și trebuie să se dea curs acestei propuneri. Sigur că noi, Parlamentul European, nu putem să implementăm nimic la nivel global, însă putem să începem la nivel european. Există deja reglementări, avem uh, directiva timpului de lucru, care vizează și lucrătorii de pe platformele offshore și alte acte legislative. Și este important să ne asigurăm că legislația existentă se implementează în mod adecvat. Așa putem să analizăm dacă eroarea umană s-a produs pentru că legislația fusese prost implementată, pentru că o mare parte a legislației ă, poate fi interpretată diferit de diferitele întreprinderi și cred că înainte să propunem legislație suplimentară, trebuie să analizăm legislația existentă. Vorbiți despre o armonizare maximă, nu minimă. Eu cred că acest lucru este mult prea prescriptiv pentru comisie. Comisia revizuiește acum, reexaminează directiva, iar directiva este destul de scurtă și se referă la sănătate și siguranță de bază. Nu știu dacă trebuie să cerem o armonizare maximă. Poate că da, dar cred că uh, o abordare atât de Uh, dură din partea Comisiei de Ocupare nu e corectă. La trei vorbiți despre uh, timpul de lucru sau operațiunile de salva salvare și sisteme de control. Sigur că e util, dar știm care e situația actuală, pentru că vorbiți aici de metode inovatoare, precum audituri specifice. Eu aș vrea să știu, de fapt, ce se practică la ora actuală cum se fac inspecțiile și controalele. Pentru că e posibil să, să aibă loc. Dacă nu au loc, atunci da, ar trebui să le analizăm, dar trebuie să vedem de unde venim și ce se întâmplă până acum. La patru, participarea activă a lucrătorilor. Da, este esențială. Pentru că dacă nu are loc o participare activă a lucrătorilor, atunci nu mai are nicio forță legislația. <clears throat> formarea profesională a lucrătorilor care desfășoară activități cu risc ridicat, da, sigur, și de asemenea uh, aplicarea unor criterii și pentru subcontractanți, că este esențial. Trebuie să vedeți uh, ce se întâmplă uneori, subcontractanții nu sunt formați în mod adecvat și nu respectă regulile. Trebuie și acest subiect să fie analizat și va fi foarte interesant să vedem studiul final care va rezulta de aici. Aștept cu nerăbdare concluziile, dar vreau să spun în cele din urmă că inițiativa globală trebuie susținută. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Deci, uh, vreau să răspund. Îi mulțumesc domnului Thomas Mann pentru susținere. Doamnă Lin, în legătură cu armonizarea maximă, uh, am notat că la punctul 1 susțineți ideea că implementarea trebuie menționată și că e un punct important. Așa și e. Unul din motivele pentru care implementarea nu este complet satisfăcătoare e tocmai pentru că nu se face o armonizare maximă prin care să fie definite clar regulile. Eu nu vreau să închidem prea repede această cale, această opțiune. Eu cred că este vorba de un domeniu unde poate fi utilă o armonizare maximă. La punctul 3, organele de inspecție. Vreau doar să vă citesc comentariul agenției de la Bilbao, această chestiune a auditului și a inspecției face parte din uh, problema mai largă a solicitării de sisteme adecvate pentru o gestionare a siguranței la fața locului. Autoritățile de reglementare cer acest lucru și cer operatorilor offshore să ofere această prevedere ca parte a obținerii autorizației cred că uh, trebuie să explorăm și această filieră. Mulțumesc colegilor pentru contribuții. Și vă invit, pornind de la această bază, să depuneți câte amendamente doriți, poate chiar totuși nu prea multe, ci un număr rezonabil de amendamente, sunt convinsă că veți uh, ști să găsiți un număr corect și le veți putea depune doar în limba engleză, ceea ce poate vă, mai, vă va mai limita elanul. Până atunci, termenul de depunere a amendamentelor, dat fiind că votul la Comisia ITRE ar trebui să fie pe 30 mai, la ora 17, deci lunea viitoare. Și deci aceste amendamente nu pot fi depuse decât în limba engleză. Comisia ITRE votează pe 16, deci trebuie să facem uh, mai multe lucruri deodată, adică să și discutăm, să și votăm pe 5 15 iunie. Iată deci că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și mă uit acum la coordonatori. Cred că vor fi de acord cu mine că e mai bine să luăm o pauză de un sfert de oră înainte de a trece la vot la raportul doamnei Lope Fontanie, mai ales că ea nu este aici și că este mai corect să se respecte ora votului. Așadar, am hotărât și cer scuze colegilor care sunt prezenți în sală. Chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Dragi colegi, dacă doriți să luați loc, vom uh, relua ședința. monde a pu prendre place. Il est 12 heures, donc je vous propose de... Este ora 12, vă propun să trecem la vot. Votăm uh, proiectul de aviz al doamnei Lope Fontanie în legătură cu al cincilea raport de coeziune. E vorba de un uh, raport al Comisiei uh, Regii. Alinatul 1, compromisul A. Cine este pentru? Ce este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După alineatul 1, amendamentul 13. Thomas Mann, 500 pentru, împotrivă, Sur l'amendement. Amendamentul 13, după alineatul 1. Avem un amendament oral al doamnei Schröter. Suport, susține Comisia în scopul său de a asigura un fond social european mai eficient, consolidat și mai vizibil. In this pursuit. Nu poate începe așa alineatul, spune doamna președinte. Acesta este alinatul cu acea schimbare la început. E... Dacă supunem la vot, se adoptă. Amendamentul 14, doamna Țimăr, pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 15, domnul Man, cine este pentru? împotriva, abține, se adoptă. Alineatul 2, compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, figurei cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. Domnul Capnov și nici eu nu avem cartele de vot. Votul este deschis. A votat toată lumea. Domnul Capanov este pentru. Și eu la fel. Deci cu două voturi pentru în plus. ...24 de voturi pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 23 Thomas Mann, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 24 Figueiredo pentru, împotrivă, abține se respinge. 25 man pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 Figueiredo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 man pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3, compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 33, doamna Țimăr, compatibil cu compromisul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am greșit? Întreabă doamna președinte. Verificăm electronic. Il a sa carte Oui, si, elle a sa carte. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votul este închis. 16 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abțineri. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, aveți dreptate, este respins. 37, doamna Figueiredo. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Domnul Șorător. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Căferati. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44, doamna Țimăr, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49, Schröter. În două părți. Prima parte subliniază până la best practices și fără cuvintele care apar pe lista de vot. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri este respinsă. Trecem acum la amendamentul 50 al domnului Thomas Mann. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Schröter. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Paragraful 5. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53, domnul Schröter și alții. devine caduc. La fel și amendamentul 59. Amendamentul 60 a fost retras, deci trecem la amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 64 al domnului Thomas Mann. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. 64. A votat toată lumea? Votul este închis. 29 de voturi pentru, 14 împotrivă. Este adoptat. 65, man, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67, doamna Kinga Gönz, compatibil cu Compromisul, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 devine caduc. 75. După alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 76. Șoleter devine caduc. Votăm compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis H. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? abține, Se adoptă. Amendamentul 83, Fontanie. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. 85, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 86, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 87, Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 26 de voturi pentru, 20, 18 împotrivă. Se adoptă, așadar. ...87, Christensen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. patru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este respins. 95, Kinga Gânz, cu o solicitare de vot uh, separat. Prima parte. In accordance with the report. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru partea a doua? Adăugarea similarly to the compulsory use și așa mai departe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge a doua parte. Amendamentul 96 pentru Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. Votul este deschis. Este închis. 20 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 97, Thomas Mann, devine caduc. 98, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este respins. 99,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 42 de voturi pentru, două abțineri. Îl felicităm pe, o felicităm pe doamna raportor. Aveți uh, mandat ca Comisia Regi să nu uh, voteze în legătură cu Fondul Mondial de Ajustare la Globalizare. Ne revedem la ora 3.